So, schönen guten Morgen. Darf ich ad- Bună dimineața. Vreau să vă rog să vă ocupați locul. Recht herzlich willkommen heute zu uns. Vă mulțumesc pentru participarea la întâlnirea noastră, presupun, penultima din acest mandat. Avem astăzi o ordine de zi relativ scurtă, spre deosebire de ordinea de zi care a fost tipărită și trimisă. S-au făcut câteva uh, modificări. Vom face înainte de toate adoptarea procesului verbal, după care este prevăzut un vot electronic, după care este pe ordinea de zi, de asemenea, statistică europeană și coordonarea sistemelor de securitate socială și statisticile europene. Cam atât în ce privește ordinea de zi. Am prevăzut de asemenea să facem o fotografie de familie. Nu facem asta la început. Sper să mai ajungă între timp uh, câțiva colegi pentru ca în această fotografie să putem să fim în formație completă. Sper, cred că de îndată după vot uh, ar fi cel mai oportun. Cam atât, să vedem ce mai pe ordinea de zi. Nu prea mai e nimic în plus. Da. Bine. Urez Bun venit în sala noastră unui grup de vizitatori de la una, dacă am pronunțat bine, domnul Detien este cu un grup de vizitatori aici. Le urăm bun venit la întâlnirea noastră care va fi destul de scurtă. Dann haben wir die Minutes vom 28. Avem uh, procesul verbal de pe 18 februarie există comple- 18 martie, îmi cer scuze, există completări, comentarii. Nu, atunci procesul verbal e considerat adoptat. Trecem la următorul punct, coordonarea sistemelor de securitate socială. Fusese prevăzut aici un, punct, un vot care nu mai poate fi organizat pentru că mm, mai sunt prevăzute negocieri cu raportorii din umbră și votul final s-a anulat. Iată de ce nu vom putea vota astăzi, pentru că sunt necesare negocieri ulterioare. Jean Lambert însă a cerut să poată să intervină succint. Jean? Da? Nu? Bine. Deci până la urmă Jean nu va lua cuvântul. Mulțumesc. Am rezolvat și cu asta. Putem... Uh continua să urmărim subiectul îndeaproape și să sperăm că la următoarea întâlnire să putem uh, primi informații suplimentare referitor la cum vor evolua lucrurile, însă există temeri considerabile că nu vom reuși să ducem la bun sfârșit înainte de finele mandatului acest dosar totuși atât de important. Și am ajuns în cele din urmă la punctul uh, de pe uh, punctul 5 de pe ordinea de zi, statisticile europene. E prevăzut aici un vot, un vot electronic. Este un singur vot, da, nu sau abțineri. Bine. Atunci, cine e pentru să voteze, cine e împotrivă, bineînțeles, să voteze de asemenea și Ei, să vedem da, 41 pentru, 2 împotrivă, rezultatul e clar, adoptat. Felicitări raportorului Tamaș Meșerici, care astăzi, din păcate, nu poate fi prezent. Bine, am trecut, am reușit să trecem prin toată ordinea de zi. A fost eh, cea mai scurtă ședință din cariera mea. Acum, înainte de a trece uh, la fotografia de familie, se prevede ca următoarea ședință să aibă loc pe 15 aprilie la Strasburg. Trebuie să stabilim atunci uh, responsabili pentru agenții. Deocamdată însă vă rog să veniți cu toții în față la fotografia de familie aici, în fața prezidiului.